Okay. If each the groups Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. În această dupămasă, la schimbul TFTR, eh, raportul din proprie inițiativă eh, cu privire la piața unică digitală, fiecare raportor va avea 3 minute de vorbire și deputații care doresc să cuvântul la această dezbatere vor primi 2 minute nu mai mult. Deci vă rog să-i rugați pe colegi să își sintetizeze ideile uh, astfel încât să se încadreze în 3 minute. Deci vă rog să transmiteți mesajul colegilor pentru că dacă nu vom uh, avea o ședință care va dura până la miezul nopții. Deci, 3 uh, minute dumneavoastră primiți șapte, deci eh, trei minute pentru raportorii din umbră și două minute pentru oricine dorește să participe la dezbatere. Deci, dacă puteți să transmiteți eh, mesajul colegilor, v-aș fi recunoscătoare. Sigur că vom transmite și un eh, e-mail. Dar doream să mă asigur că toată lumea a auzit mesajul meu. Va trebui să fim destul de stricți în această dupămasă cu timpul. Deci, primul punct de pe ordinea de zi în această dimineață, uh, raportul anual cu privire la uh, politica de concurență. Sofie uh, va lua cuvântul. Grație. Sergio, îmi cer scuze. Mulțumesc, doamnă președinte. Am primit 60 de amendamente pentru acest raport. 60 de amendamente dintre care o mare parte interesantă fac trimitere la o serie de elemente foarte utile care cred că vor îmbogăți uh, acest text. Ceea ce ne arată că această dezbatere a avut loc uh, într-o atmosferă constructivă și sper că vom ajunge la un uh, consens cât mai repede cu putință. Deja am mai spus acest lucru. Ehm, având în vedere acest, eh, faptul că acest aviz eh, e, are anumite dimensiuni, am avut o marjă de manevră destul de limitată și de aceea am eh, apelat la procedura amendamentelor pentru a integra uh, Uh, anumite amendamente care să uh, fie integrate în text în limitele de uh, număr de cuvinte. Vă pot da câteva exemple, fără însă avea o listă exhaustivă. De exemplu, nu se vorbea de piața energetică și foarte multe amendamente au avut ca obiect piața energiei. De asemenea, politica concurenței nu trebuie să pericliteze dezvoltarea pieței serviciilor publice. Din contră, serviciile publice trebuie să fie ă, accesibile tuturor pentru că nu e vorba de două elemente care nu sunt ă, compatibile. Tot în contextul politicii concurenței, putem spune că această politică poate să garanteze transparența și securitatea piețelor financiare și aceasta în interesul ă, consumatorilor. De asemenea, aceste amendamente ne permit uh, să avem o vizibilitate bugetară mai mare, pentru că, după cum știți, uh, asistăm la o concurență neloială între state, uh, între bugetele pe state membre și bugetul fiscal, ceea ce aduce atingere, periclitează cetățenii, dar și companiile, mai ales IMM-urile, care sunt uh, companii care sunt foarte vulnerabile și care uh, pot uh, face obiectul unei influențe negative, având în vedere politica fiscală. La fel și în ceea ce privește comerțul electronic și de această dată avem de-a face cu un subiect foarte important și mi-au fost trimise amendamente foarte numeroase și utile în acest sens. Cred că aceste amendamente vor evidenția aceste aspecte. Nu o să vă răpesc prea mult timp, dar aș dori să vă spun că există și alte amendamente importante pentru care voi, uh, voi încerca să redactez amendamente de compromis. Încă o dată v-am spus că problema cea mai mare o reprezintă faptul că suntem limitați în ceea ce privește numărul de uh, cuvinte pe care un aviz trebuie să-l aibă. În ceea ce privește drepturile consumatorilor, uh, Uh, ei uh, trebuie să aceste drepturi trebuie să uh, primească o importanță sporită, mai ales în această nouă economie, economia digitală. și drepturile consumatorilor în perspectiva politicii concurenței, cred că vor îmbunătăți textul față de textul Comisiei. În ceea ce privește digitalizarea pentru site-urile administrațiilor publice, mai ales licitațiile. Și de această dată, împreună cu raportorii din umbră, vom uh, încerca să ajungem la formulări de compromis care, repet, ne vor permite să ajungem la un consens. Uh, trebuie să vă spun însă că nu avem uh, divergențe de opinii, deci probabil că vom ajunge cu ușurință la un acord. Deci, pe ansamblu și pentru a conchide, vă pot spune, doamnă președinte, că Majoritatea amendamentelor pe care le-am uh, primit au îmbunătățit uh, propunerea de text. Uh, din fericire, punctele noastre de vedere converg, amendamentele traduc aceste convergențe de opinii. Sigur că există și nuanțe în funcție de grupurile politice din care provenim, dar fără să existe discordanțe majore. Am anumite rezerve în ceea ce privește anumite amendamente, dar uh, îmi păstrez optimismul pentru că în urma dezbaterii și după reformularea lor cred că vom reuși să ajungem la un consens. Și Sper că vom uh, finaliza pozitiv acest text. Încă o dată aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, colegilor care uh, au uh, uh lucrat și care mi-au uh, trimis amendamente care oglindesc uh, Uh, atmosfera pozitivă pe care am avut-o uh, la primele dezbateri. Sigur că va trebui să finalizăm acest dosar, dar încă o dată nu cred că vom avea probleme majore și cred că vom ajunge la o concluzie cât mai repede cu putință. Eva Parnova. Doamna Parnova, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc. Aș dori, în primul rând, uh, să le mulțumesc uh, colegilor mei de la PPE pentru că mi-au trimis uh, amendamente pentru contribuție și pentru cooperarea foarte bună cu colega de la grupul ALDE, Caia Calas. Am înaintat împreună o serie de amendamente și aș dori să mulțumesc și raportorului pentru cooperarea foarte fructuoasă. În ciuda termenelor foarte uh, Uh, strânse, am reușit uh, să cooperăm foarte bine, am muncit chiar până acum, uh, până azi dimineață. Nici eu nu cred că vom avea diferențe mari sau probleme în zilele următoare. Cred că nu vom avea o reuniune a raportorilor din umbră, dar domnul Coferati cred că ne va putea transmite prin mail amendamentele de compromis. Putem rezolva și prin mail problemele. Nu e nicio surpriză, majoritatea amendamentelor înaintate vizează piața unică digitală. Uh, să nu uităm că mm, în urma uh, crizelor repetate se transmit uh, mesaje tot mai negative în Europa. Eu cred că această piață unică digitală este o veste bună pentru Europa. Uh, practic toate statele membre sprijină acest, uh, acest uh, proiect și cred că și noi ar trebui să nu precupețim niciun efort pentru a ajuta cetățenii, dar și mm urilor întreprinderile mici și mai mari, pentru ca cetățenii și companiile să fie stimulate să se extindă și să inoveze majoritatea amendamentelor vizează drepturile consumatorilor, sigur nu e o surpriză acest lucru, care uh, au ca scop uh, prețuri mai bune, mai uh, competitive pentru uh, consumatori. De asemenea, se abordează și fărâmițarea pieței uh, unice. Al treilea aspect se referă la principiul neutralității netului, de asemenea, trebuie să se garanteze un acces uh, deschis, uh, nediscriminatoriu, ca condiție sine qua non pentru egalitate uh, de drepturi pe piața digitală. De asemenea, în ceea ce privește piața energetică și finalizarea ei, e adevărat că avem o piață unică Uh, sigur că regulile de concurență trebuie să fie pe deplin aplicate. De asemenea, comerțul electronic este foarte important uh, pentru că el poate duce la scăderea prețurilor și a costurilor de tranzacții. De asemenea, și oferta pentru consumator uh, va fi mai mare. Iată care sunt aspectele pe care le-am aportat noi în amendamentele noastre și aștept cu nerăbdare să cooperăm pe marginea amendamentelor de compromis cu ocazia unei întâlniri sau prin mail. Mulțumesc! Uh, raportorul din partea ECR nu este aici, dar uh, colega va citi câteva cuvinte în numele lui. Da, mulțumesc, Marcus. M-a rugat uh, să vă citesc contribuția sa, deci asta o să fac. Spune că proiectul de aviz în ceea ce privește politica europeană a concurenței a dus la 60 de amendamente, unele uh, au, uh, ne da, lasă impresia că se bat cap în cap. Uh, se vorbește foarte mult de dimensiunea digitală a pieței unice, dar cred că politica de concurență ar trebui să urmărească două obiective în principal. În primul rând, consumatorii ar trebui să aibă o ofertă cât mai mare pe baza principiului variatio dilectat, Uh, care uh, implică în mod intrinsec, uh, intrinsec concurența. În al doilea rând, fără îndoială, va trebui să ținem cont și de principiul subsidiarității. Deci, pe aceste două linii directoare, aș dori să spun că, într-adevăr, politica concurenței trebuie să garanteze atât drepturile consumatorilor, cât și al companiilor și să ajute IMM-urile, dar și companiile mai mari să devină o adevărată uh, coloană vertebrală a economiei europene. Sigur că uh, drepturile consumatorilor sunt foarte importante, dar ca să consume, uh, consumatorii trebuie să aibă bani și deci locuri de muncă. Deci companiile, ca să se dezvolte și să creeze locuri de muncă, trebuie să vină cu ofertă cât mai mare pentru consumatori. Deci, Trebuie ca drepturile consumatorilor să fie garantate, să fie ocrotite, dar și norme de calitate uh, care să fie cât mai uh, ridicate. Mă refer, de exemplu, la drepturile de autor, la legea copilor, care nu ar trebui să fie văzută ca bariere, ci ca, um, ca niște uh, garanții atât pentru consumator cât și pentru mediul de afaceri. Marcus ne spune că trebuie să facem o diferență foarte clară uh, față de poziția celorlalți colegi. Noi dorim ca drepturile consumatorilor și a companiilor să fie apărate, să sprijinim concurența pe piața unică și pe piața unică digitală. Nu dorim doar să sprijinim, um, să, să stimulăm concurența de dragul concurenței. Um, subvențiile de stat nu trebuie să fie uh, investite doar pentru concurență, ci și în uh, infrastructură și în cercetare. Haideți să nu confundăm economia națională cu um, economia marilor companii. Aș dori să avem un cadru pentru politica concurenței, dar nu cred că trebuie să reglementăm uh, cât mai mult cu putință, ci cât e necesar, pentru că astfel nu trădăm idealurile europene. Iată care este contribuția colegii Mar- Marcus Brețel. Mulțumesc. Caia Calas. Mulțumesc. M-am bucurat să constat că multe dintre amendamente au reliefat importanța unei politici de concurență pentru a promova inovarea și pentru a crea uh, condiții egale pentru uh, IMM-uri. În ceea ce privește sfera de aplicare a acestei uh, politici, cred că există un pericol cu anumite amendamente, pentru că ele cred că merg uh, dincolo de sfera de aplicare a politicii de concurență. Obiectivul principal al acestei uh, politici ar trebui să asigure concurență echitabilă, care până la urmă va avea efecte pozitive în, și în alte domenii. Va crește transparența, va aduce uh, condiții mai bune pentru consumator și așa mai departe. Dar uh, nu trebuie să formulăm avizul ca și când uh, Uh, am, am sugera că acestea ar fi efectele politicii de concurență. În ceea ce privește ajutoarele de stat, sigur că ele pot duce la o denaturare a pieței și de obicei așa fac și sunt piedici în calea concurenței. Deci cred că ar trebui să fie acordate doar în situații uh, pe deplin justificate pentru a depăși probleme structurale și pentru a asigura coeziunea socială. Mai mult, în momente în care economia europeană uh, încă nu și-a revenit după criza recentă, ar trebui să uh, solicităm sau să acordăm ajutoare de stat mai bine țintite, tocmai pentru a folosi cât mai bine fondurile disponibile. Per ansamblu, în ceea ce privește politica concurenței, e adevărat că piața digitală uh, vine cu noi provocări pentru politica concurenței. Însă, aceste provocări pot fi depășite prin o punere în aplicare mai eficientă a politicii actuale a concurenței și că nu trebuie să avem o revizuire totală, așa cum sugerează uh, raportorul. În ceea ce privește fiscalitatea, eu sunt pentru transparență în domeniul fiscalității și cred că putem face mai mult, putem avea o cooperare și o convergență mai mare între statele membre și politica fiscală. Însă, nu cred că ar fi bine să punem capăt concurenței fiscale, pur și simplu. Pentru că dacă vii uh, cu o uh, țară Uh, din centrul Europei în care ai vin bun și mâncare foarte bună, nu ai probleme cu concurența, dar dacă fii de undeva din, de la periferia Uniunii Europene, nu sunt prea multe inițiative pe care un stat, statul membru respectiv le poate lua pentru a intra în concurență cu uh, celelalte state membre pe, pentru a atrage investiții în țara respectivă. Și cred că concurența fiscală este un uh, instrument util pentru un stat membru pentru a atrage investiții, deci cred că e un aspect important. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Denis. Mulțumesc, doamna președinte, foarte pe scurt, pentru că am intrat mai târziu și n-am ascultat toată prezentarea raportorului. Cred că discuția care se poartă uh, în această comisie uh, este una recurentă. Poziția mea e aliniată la cea a raportorului, în sensul că trebuie să purtăm o discuție largă în legătură cu concurența, ce înseamnă ea în practică. E un lucru pe care l-am mai tot spus și în trecut. Trebuie văzut dacă există suficientă concurență, dacă există numai trei actori pe o anumită piață europeană sau Comisia Europeană uneori se uită să vadă dacă există vreun abuz pe piață, dar uh, Poate ar trebui să vedem și dacă există și bariere în calea pătrunderii pe piață, mai ales pentru uh, întreprinderile mai mici, inovatoare. Genul acesta de discuție uh, ar fi uh, utilă și din punctul de vedere al raportorului, cred, și uh, am făcut și câteva amendamente în acest sens și o să le trimit spre discutare și cu ceilalți raportori din umbră. Excellent. I don't think... Foarte bine pare că de la Verzi nu intervine nimeni. Andrei, mulțumesc. Nu vorbesc pentru uh, grupul Verzilor, ci uh, sunt de acord și eu cu colegul Coferati. Trebuie să avem o discuție cât se poate de cuprizătoare. Mi se pare că uh, în aviz se merge clar în direcția cea bună și pentru asta mulțumesc mult. Uh, Eva, uh, raportorul din umbră, ne-a spus deja Uh, mai multe lucruri clare, dar vreau să precizez că atunci când vorbim de piața digitală unică, trebuie să um, considerăm că uh, sarcina de a ne ocupa de ea revine și acestei comisii. Am discutat cu raportorii din umbră despre noile provocări uh, în ceea ce privește politica privind concurența. Aceasta nu trebuie neapărat modificată, însă avem fuziuni între WhatsApp și uh, Facebook, de exemplu, și uh, e ceva uh, pentru care regulile din, uh, dinainte, regulile vechi, nu mai sunt valabile, nu mai pot fi aplicate. Uh, nu mai avem aceleași concepte care se folosesc pentru piețele tradiționale, nu le mai putem folosi pentru piața internă digitală. Și uh, mulțumesc raportorului și mm, Comisiei de Fond uh, pentru faptul că a ținut seama de aceste aspecte. Colega Cala s-a referit și la problema fiscalității. Mi se pare într-adevăr un aspect important cu care ne vom confrunta multă vreme de acum înainte și e important să spunem că statele membre, mai ales cele care nu au multă industrie sau uh, care uh, vor să atragă industrie sau servicii, uh, trebuie să folosească și, și să poată folosi stimulente fiscale, dar până la urmă trebuie să există un cadru uh, în care și celelalte state membre uh, să se poate considera și să poată fi solidare. Deci sunt într totul de acord cu colega Calas. Um, am mai discutat uh, și în uh, altă comisie despre o problemă pe care până la urmă n-am lămurit-o. Nu știu dacă își amintesc colegii. Și anume, din 2006 există uh, un uh, comerția, comerciant care vinde cărți digitale cu sediul în Luxemburg și care acum nu mai poate să-și desfășoare activitatea um, după modelul clasic pentru că s-au schimbat uh, reglementările fiscale. Și sunt puțin surprins că Comisia a spus că uh, Parlamentul în 2009 a fost de acord cu noile uh, condiții. Există anumite situații cunoscute de multă vreme și pentru care Comisia, ca și executiv european, trebuie să acționeze, să nu spună după 10 ani că nu a fost bine. Deci, susțin uh, cu totul, întru totul ce s-a spus și mulțumesc pentru atenție. Mrs. Gephardt. Doamna Gephardt. Mulțumesc. Într-adevăr, așa stau lucrurile. Mi-amintesc foarte bine de ce a spus atunci domnul Tubo și faptul că ni s-a atras atenția că trebuie să se facă ceva și că întotdeauna Comisia Europeană are nevoie de foarte de mult uh, timp pentru a ajunge la aceleași concluzii la care ajung parlamentarii mai repede. Dar uh, poate că așa e gândit sistemul cumva. La fel uh, și cu piața digitală, încă din 2011 avem o comisie de resort și abia acum vine comisia cu un uh, raport privind uh, toate problemele legate de acestea. Deci e o încetineală care poate pune probleme. Bineînțeles, și eu în proiectul de aviz Uh, mă refer uh, foarte mult la uh, concurență pentru că e un lucru foarte important pentru piața digitală internă. Pentru că trebuie să întreținem această competiție între întreprinderile europene. Dacă avem uh, concurență liberă, asta nu înseamnă că nu vor exista reguli, dar că trebuie să ne asigurăm că există același nivel și calitate și aceleași standarde impuse tuturor și de aceea aș vrea să adaug că există ă, nuanțe în opiniile din Parlament și că ă, important este să avem reguli comune pe baza cărora să poată exista această concurență. Și bineînțeles e vorba și de fiscalitate, e că e vorba de impozitul pe venituri sau de pe TVA. Nu e vorba numai uh, de aceste aspecte, ci și de dreptul de a înființa un sediu, de uh, a se stabili și de ele o să ne ocupăm în uh, lunile care urmează, sunt sigură. Mulțumesc! Excellent. Um, she... Foarte bine. Sergio, dorești să intervii din nou? Mulțumesc, da, foarte pe scurt. Aș vrea să spun două lucruri. O observație de natură organizațională și una pe fond. Concurența e o problemă foarte importantă pentru Europa. Cred că trebuie să o discutăm pentru a ajunge la un acord pentru reguli comune Bineînțeles că raportul acesta nu epuizează, nu preia toată discuția despre aceste reguli. E important să vedem care ar putea fi regulile pentru concurența digitală. E o piață care acum se formează și are trăsături specifice care influențează viața tuturor uh, cetățenilor. Așa cum s-a spus, e important ca în aviz să avem trimiteri coerente cu abordarea generală din alte avize. Concurența fiscală e o altă problemă. E ceva diferit și rog colegii să nu pierdă din vedere că în mai puțin de o lună vom avea aniversarea Uh, scandalului, începerii scandalului LuxLeaks. Uh, colega Calas uh, a spus ceva foarte frumos. E bine dacă vii dintr-o țară foarte atrăgătoare, foarte interesantă, Și dacă ne-am gândit numai din această perspectivă, Italia și Grecia ar fi poate mai puternice decât Germania. Dar există multe motive pentru concurență și multe lucruri care influențează concurența, calitatea serviciilor, de exemplu, sau uh, posibilitatea de a gestiona contextul uh, politic de reglementare. În Europa s-au întâmplat multe lucruri pe care nu ni le-am fi dorit și uh, iată, am creat și o comisie specială numai pentru fiscalitate, deci să ne fie clar ce înseamnă concurența fiscală. Nici nu i-aș spune concurență, pentru că e ceva ce denaturează uh, situația și atractivitatea um, fiscală ar trebui să țină seama și de interesele celorlalți. Să ne amintim de cazul LuxLeaks. Dar uh, cred că, uh, într-adevăr, atmosfera e destul de bună și cred că ar fi util să avem un schimb de păreri pe e-mail în legătură cu adăugarea unor uh, precizări um, în legătură cu aspectele unde e mai greu să găsim un compromis. Dar, cum spuneam, sunt foarte optimist în sensul că, până la urmă, vom avea un acord cu care toată lumea se poate fi de, aco- de acord. Și un text pe care să-l putem vota. Mulțumesc! Mulțumesc pentru ce ați făcut și aș face câteva precizări subținte înainte să votăm. Uh, la începutul acestei reuniuni am uh, făcut un anunț legat de reuniunea de după amiază. Știm că e o reuniune comună IMCO și INTRE uh, privind raportul din proprie inițiativă privind piața internă unică Știm că sunt mulți care vor dori să intervină. Raportorii vor, uh, din umbră vor avea 3 minute ca timp de intervenție și ceilalți membri 2 minute. Deci vă rog să vă asigurați că ceea ce doriți să spuneți se încadrează în acest timp. Deci două minute pentru membri. Și încă un lucru. Ieri după amiază am, avut, am asistat la o prezentare foarte utilă în legătură cu punctele de contact unice din Europa. Domnul Shopping de la Eurochambers a venit și ne-a arătat uh, o analiză privind la aceste site-uri de informații pentru întreprinderi și consumatori, pentru consiliere în legătură cu procedurile locale. Aceste puncte de contact unice au fost stabilite de această comisie acum șase ani în temeiul directivei privind serviciile și în multe state membre există carențe majore legate de aceste site-uri de internet. Această informație a Eurochambers a fost identificată, constatată și în statele membre mai bune, ca să spunem așa, și în multe altele um, situația este foarte departe de ceea ce se dorește. Și acum Comisia ne-a cerut nouă europarlamentarilor să facem cât se poate de mult tot ce putem în statele membre să încurajăm lumea să folosească aceste site-uri, dar și să încurajăm autoritățile locale să le îmbunătățească. Vă rog să mă ascultați, pentru că avem și un stat membru care a ieșit pe ultimul loc în toate cele trei categorii uh, și e vorba de un stat mare, deci să încurajăm statele membre să dea informații clare întreprinderilor și consumatorilor care, fac, care au tranzacții transfrontaliere. Deci, acum șase ani, cum spuneau, au fost înființate aceste puncte de contact unice în temeiul directivei serviciilor și n-aș vrea ca să ajungem în situația în care Comisia Europeană ne critică că noi nu facem destul pentru aceste puncte de contact. Deci să uh, insistăm pe lângă autoritățile din statele noastre membre. Deci, faceți, vă rog, acest lucru și n-am acceptat acuzația că noi nu uh, ajutăm cu nimic făcută de comisie. Ajutăm și vrem să ne asigurăm cum funcționează aceste puncte de contact unice. Andres? Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc că ne-ați amintit aceste lucruri. Știți că avem raportul pentru guvernanța pieței unice, unde am votat și am arătat exact că există această problemă și de aceea puteți fi sigură că ei au foarte în serios uh, această problemă și pentru statul meu și pentru celelalte 27 și o să căutăm soluții de îmbunătățire. Însă mă întreb dacă nu cumva paginile de întâmpinare sunt de fapt numai un instrument pentru uh, pentru a obține un fel de aprobare uh, deci, ă, dacă nu cumva furnizorilor de servicii li se lasă o portiță de scăpare, să obțină mai mult timp pentru a oferi informațiile respective. Da, mulțumesc. De aceea v-am rugat să vedeți ce se întâmplă în statele dumneavoastră. Uneori e vorba de nivel de grade de implementare diferite și alteori e vorba de faptul că unele țări au o abordare mult mai integrată, mai ales în unele țări mai mici s-au obținut uh, informații de calitate mai bună decât în țările mai mari, unde există diferențe între mm, nivelurile de organizare locală și în materie de implementare. Dar trebuie să încurajăm autoritățile să îmbunătățească aceste puncte pentru că oferă până la urmă întreprinderilor și consumatorilor informații despre tranzacțiile transfrontaliere și Eurochambers a susținut foarte frumos uh, uh ideea că aceasta poate contribui la creșterea economică. Bun, vom trece acum la vot. Primul vot în această dimineață este referitor la proiectul de recomandare pentru a doua lectură. Bun, deci proiectul de recomandare pentru a acord în a doua lectură în legătură cu pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate. E vorba de o rezoluție legislativă în legătură cu um, pachetele de servicii de călătorie și formulele de călătorie asistate, votăm electronic. Bănuiesc că vom avea mult sprijin. Bun, închidem votul. 29 pentru și 2 împotrivă. Deci, cu majoritate largă, susținere pentru acest proiect ca să ne asigurăm că drepturile celor care călătoresc sunt uh, aduse la zi pentru a fi în concordanță cu era digitală. Următorul vot din această dimineață este pe o modificare tehnică, un corigendum la un regulament EC 661 pe 2009 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a autovehiculelor, remorcilor și altor sisteme. E vorba de o modificare tehnică, dar din cauza sensibilității subiectului m-am interesat să văd ce se întâmplă de fapt. E vorba de modificări care au fost făcute acum câțiva ani pentru introducerea unor puncte noi și din păcate uh, corigendumul ar fi șters acele modificări de acum trei ani și deci acum acest corigendum va fi mai detaliat și va arăta exact ce rămâne. Deci votăm electronic toți cei pentru, uh, care sunt pentru. Cine e împotrivă? 28, unul împotrivă și două abțineri. Mulțumesc! Și asta înseamnă că formularea în legătură cu uh, mașinile pe hidrogen uh, rămâne în text, mai ales că există acum un mare interes pentru uh, autovehiculele de generație nouă. Cu aceasta încheiem partea de vot de astăzi. Stați un pic, trebuie să votăm și calendarul uh, reuniunilor comisiei. Chiar trebuie să votăm sau doar susținem? Are cineva vreo problemă vis-a-vis -vis de calendarul pentru anul viitor? Nu, toată lumea acceptă. Bun, putem adopta calendarul, mulțumesc. Cine trebuie să plece este liber să plece și între timp o să urmărim o prezentare a unui studiu uh, numit Analiza și efectele diferitelor sisteme de sancțiuni vamale din statele membre. Okay. Um, this committee has got responsibility. Comisia aceasta este răspunzătoare și pentru aspecte vamale, în special uh, un dosar de decizie în legătură cu uh, încălcările legislației vamale și sancțiuni și de aceea în decembrie anul trecut s-a cerut uh, Departamentului de Politici să se facă o, un studiu intitulat Analiza și efectele diferitelor sisteme de sancțiuni vamale din statele membre. Studiul a fost acordat PwC și London Economics pentru a obține o mai bună înțelegere privind cele mai bune opțiuni și practici pentru un cadru comun pentru sancțiuni vamale, căutând soluții din perspectiva eficacității și eficienței celui mai bun model care să încurajeze și să înlesnească comerțul. Acest, uh, această analiză a fost distribuită mm, consilierilor, raportorilor uh, și grupurilor acum o săptămână și după discuțiile cu membrii din această comisie se va finaliza studiul pentru că înțeleg că doriți să include, să reflectați cumva și ce, s-a, uh, ce se va fi spus aici în această comisie. Și de aceea urez bun venit acum celor doi experți care au uh, pregătit prezentarea domnul Wood Fansford de la uh, PricewaterhouseCoopers și Patrice Müller, partener uh, la um, London School of Economics. Le dau cuvântul. Și vă reamintesc că da, dacă nu aveți acces la acest document, se găsește pe site-ul de internet și dacă aveți să uh, îl primiți uh, direct pe telefon, aveți uh, codul necesar aici în sală. Mulțumesc pentru prezentare. Ne bucurăm că ne aflăm aici pentru a prezenta rezultatul acestui studiu pe care l-am făcut în legătură cu sancțiunile vamale din statele membre, ținând seama de propunerea de directivă a Comisiei ni s-a solicitat să facem și o prezentare succintă, deci s-ar putea să nu prezint chiar toate slide-urile și uh, dacă vreți le citiți singuri și puteți să-mi puneți întrebări. Bun, contextul. Nu toată lumea cunoaște sistemele vamale, dar acestea sunt foarte importante în lanțurile de aprovizionare internaționale și, așa cum s-a arătat și din alte studii, aplicarea uniformă a unor reglementări vamale și a unor formalități uniforme sunt foarte necesare pentru crearea unor condiții egale pentru operatorii economici. Um, rezultatul armonizării sistemelor informatice și acest cadru reprezintă un factor important și aplicarea tuturor reglementărilor vamale e de asemenea un aspect important pentru că putem să creăm uh, reguli, dar dacă nu le punem în aplicare avem o problemă. Sistemele de sancțiuni vamale fac parte din această problematică și acum se propune o armonizare a acestora și o să sar peste două slide-uri ca să ajung la cel de-al cincilea. În studiu am analizat divergența dintre statele membre și situația, raportarea la propunerea de directivă și am ajuns la anumite concluzii. Analiza arată că Sistemele de sancțiuni vamale conf- confirmă rezultatul uh, unor uh, eforturi precedente și anume că există diferențe mari între statele membre. Dacă ne uităm la sistemele din statele membre, vedem că 16 din 24 impun sancțiuni penale, 8 cunosc numai sancțiuni penale și dacă ne uităm și la tipul de sancțiuni, vedem că există o serie întreagă de sancțiuni. Uh, statele membre fac tot felul de lucruri, impun tot felul de sancțiuni. Uh, unele aplică tot, toată gama de sancțiuni, unele aplică numai pe o parte. Cred că o să merg puțin mai departe. Cred că puteți vedea că Există foarte multe state membre care folosesc uh, tranzacțiile ca măsură uh, de prevenire a unui număr prea mare de uh, procese penale. Mi se pare că e un element care trebuie avut în vedere. De asemenea, cultura juridică, contextul din care provine întreprinderea, face în așa fel încât sancțiunile vamale Uh, să fie tratată foarte diferit. Și, de asemenea, termenele în timp nu sunt aceleași. Ceea ce e cât de cât comparabil în aproape toate statele membre este răspunderea persoanelor, cu excepția celor juridice. Acestea nu uh, sunt responsabile în toate statele membre. Așadar, o concluzie ar fi că există o varietate foarte mare de uh, sisteme de sancțiuni vamale în statele membre, ceea ce nu va fi surprinzător pentru mulți care au asistat la audierea pe care am avut-o mai devreme aici în Parlament în acest an. Opinia noastră, în baza studiului, uh, este că există o legătură puternică cu um, cultura juridică din statele membre și sistemul penal din statele membre. Deci e logic ca lucrurile să stea așa cum stau. Și ceea ce e foarte important și se pierde din vedere adesea este că poți să compari sistemul de sancțiuni vamale din statele membre, însă punerea în aplicare în statul membru uh, înseamnă mult mai mult. E vorba și de controle și de investigații, de urmăriri în justiție și apoi sancționarea efectivă. Deci nu poți să te uiți numai la sistemul de sancțiuni atunci când faci o comparație pentru a vedea cum funcționează sistemul vamal din statele membre. Și voi reveni la acest aspect în cadrul prezentării. Apoi o să i dau cuvântul lui Patrici pentru analiza economică. Legal and în plus față de analiza vamelor, am încercat să facem o analiză mai economică. Și primele concluzii pe care le putem desprinde e, în primul rând, că nu avem date empirice în ceea ce privește totul, costul total al divergențelor din sistemele de pedepse sau de sancțiuni vamale. Totuși, Uh, se desprind anumite condiții. Când uh, ai mai multe sisteme vamale, apar, uh, apar tot felul de divergențe pentru că este greu ca operatorii să simplifice aceste sisteme. Apoi nu poți primi statutul de operator economic așa de repede și de asemenea costurile juridice sunt foarte diferite. Deci chiar dacă nu avem un cost Uh, calculat. Unul uh, dintre aspectele cele mai clare este că consecințele sunt diverse și sunt evidente. Uh, în ceea ce privește chestiunile economice, să vedem ce putem face pentru a combate comerțul ilicit. Întotdeauna se știe că comerțul ilicit împiedică comerțul licit să facă mai multe profituri. Bineînțeles că Câteodată se spune că uh, sistemele de sancțiuni uh, vamale um, reprezintă un factor uh, pentru companii atunci când își aleg sediul nu cred că doar sancțiunile vamale joacă un rol important, ci uh, întregul cadru vamal. Deci sancțiunile sunt unul dintre aspecte. Sigur că uh, e, există sancțiunile sau pedepsele vamale, dar e greșit să spui că doar așa firmele își uh, aleg sediul. Încerc să simplific acum, dar din perspectiva economică, întotdeauna ai o opțiune. Poți să optezi pentru un sistem ex ante, să încurajezi comportamentul și, pe de altă parte, sistemul ex post, deci prin care uh, penalizezi un comportament. Și dacă ne uităm la experiența din alte țări și la sistemele economic, uh, economice în general, credem că sistemul ex ante uh, e de preferat pentru comerțul licit, pentru că înlesnește comerțul, se bazează și pe dovezile acumulate în Statele Unite în orice caz, diferența între comerțul licit și ilicit este foarte importantă pentru că putem folosi modelul ex ante uh, pentru a influența comportamentul celor care fac, fac comerț licit și apoi poți uh, opta pentru uh, alte măsuri pentru a-i pedepsi pe cei care nu respectă, de exemplu, uh, legislația vamală sau cadrul lexante. Acum putem trece mai departe. Am încercat în studiu să evaluăm propunerea pentru o directivă uh, făcută de Comisia Europeană și observațiile principale vizează faptul că considerăm că în sine încercarea de a uh, alinia, de a armoniza uh, sistemele vamale e foarte importantă dacă ne uităm la divergențele între state membre. Am putea crea condiții mai condiții egale pentru toată lumea, dar ar trebui să recunoaștem că, da, într-adevăr, acest lucru se poate întâmpla, dar doar dacă armonizăm sistemele vamale nu are sens, pentru că trebuie să avem uh, uh o perspectivă mai, mai largă a sistemelor vamale. În orice caz, comerțul și vămile uh, implică mult mai mult decât uh, sistemele vamale. Deci există legislația, uh, anumite cerințe, apoi punerea în aplicare a legislației. Când uh, punerea în aplicare a legislației nu se ridică la uh, înălțime, uh, ajunge la uh, controle, la anchete și sancțiunile nu fac uh, decât uh, parte din acest sistem. Uh, Uh, au fost efectuate mai multe studii în trecut în ceea ce privește sistemul VAMAL și s-a ajuns la concluzia că sistemul VAMAL ar trebui să fie mai uniform și mai armonizat. Și aici ar trebui să includem și sistemul uh, sancțiunilor, ceea ce este logic. Însă, dacă la Bruxelles până la urmă se optează pentru uh, armonizarea exclusiv a sistemului vamal, atunci sfera de aplicare a acestei directive este prea uh, restrânsă. Trebuie să ca întregul sistem de control, întregul context mai vast de identificare a unei uh, uh încălcări a legii și de pedepsire în consecință trebuie luat în calcul. Am mai spus acest exemplu deci dacă pui, dai o amendă pentru exces de viteză în mai multe state membre, dar dacă într-un stat se face doar un control pe lună sau uh, în, și în celălalt uh, 100 de controle pe, lung, uh, pe lună, deși pediapsa e aceeași, amenda e aceeași, uh, nu ai aceleași condiții pentru toată lumea. Acum câteva observații în ceea ce privește partea mai tehnică a acestei directive. Cred că toată lumea din sală Uh, crede că această propunere vizează sancțiunile nepenale. Dar uh, și dacă uh, ajungem la o armonizare totală, până la urmă e tot la latitudinea statelor membre dacă optează pentru sancțiuni penale sau nepenale. Pe de altă parte, considerăm că e important să facem o diferență între comerțul licit și ilicit. Nu se face deocamdată o distinție și credem că ă, acest cadru ex ante ar trebui să fie un stimulant pentru a dezvolta un sistem de sancțiuni care e ultima instanță pentru a stimula comerțul licit dacă nu funcționează altceva. Acum, dacă e să tratăm doar problema din perspectiva comerțului ilicit, atunci ă, trebuie să spunem că directiva pentru combaterea fraudei este un cadru mult mai potrivit decât directiva actuală. În ceea ce privește partea strict juridică, și aici se reflectă și ce am spus la uh, audierea din ianuarie, există câteva aspecte juridice uh, pentru care ne-am putea întreba dacă directiva actuală nu ar putea fi modificată. Conținutul directivei nu este foarte clar Credem că ar putea fi precizat, de exemplu, definițiile ar fi, putea fi mai bine formulate sau îmbunătățite în um, mai multe sensuri. Uh, nu ar trebui să ne axăm doar pe sancțiunile nepenale, există încălcări ale legii care nu sunt enumerate în lista respectivă, putem spune dacă nu sunt uh, infracțiuni uh, penale, dar și că ar trebui, de exemplu, ca uh, un tribunal, precum Tribunalul pentru uh, pe, uh, uh, un tribunal ar trebui să hotărască, dar uh, e foarte greu să avem o listă cu adevărat exhaustivă a tuturor sancțiunilor. Știm că există state membre în care sistemele funcționează foarte bine, dar care nu, sunt, nu se regăsesc în uh, directive, de exemplu uh, sistemul de soluționare a litigiilor, uh, în unele state membre funcționează foarte bine și o anchetă mai aprofundată în ceea ce privește baza unei sau justificarea unei directive în, tratat ar trebui să fie uh, discutată. Acum, din perspectiva internațională, unul dintre motoarele um, pentru această directivă a fost sistemul OMC. dar într-adevăr, uh, Statele Unite au venit cu această nouă provocare, însă dacă ne uităm la sistemul VAMAL, pe ansamblu, uh, ne dăm seama că nu este suficient uh, armonizat și dacă te ocupi doar de el, deci dacă apelezi doar la sancțiuni vamale, nu obții rezultatele scontate. În ceea ce privește sistemul uh, vamal american, iată un exemplu foarte bun din care ne putem inspira. Statele Unite au trecut de la un sistem foarte restrictiv la un model ex ante de informare. Uh, se oferă companiilor uh, posibilitatea de a coopera cu sistemul uh, VAMAL și doar dacă se constată că nu există dorința de a coopera sau nu se trece la cooperare, atunci se aplică sancțiuni. Deci e un sistem foarte bun de descurajare a sancțiunilor, apoi uh, se apelează și la uh, sistemul de recunoaștere practicat la OMC, care se bazează pe modelul american. Cred că am putea să ne inspirăm și noi. Acum, în ceea ce privește concluziile și recomandările mm, care se desprind din studiul nostru, noi considerăm că avem motive întemeiate pentru a uh, armoniza uh, sistemele de sancțiuni vamale, am putea folosi uh, propunerea actuală de directivă ca punct de plecare pentru a ajunge la un astfel de model care să fie modelul final pentru a ajunge la un uh, sistem ex ante și nu să folosim uh, doar sancțiunile. Cealaltă directivă ar fi folosită pentru încurajarea comerțului licid, însă cred că ar trebui să revizuim sfera de aplicare a propunerii actuale. Cred că dacă ne dorim să avem directiva ca atare doar pentru uh, sistemele vamale, atunci ar trebui să avem o listă a tuturor uh, sistemelor din statele membre. Și o ultimă observație. Noi considerăm că situația de la OMC nu este un motiv suficient pentru a duce doar la armonizarea sistemelor vamale și pe ultimul diapozitiv avem o serie de uh, elemente strict juridice care ar trebui să fie revizuite din perspectiva temeiului juridic înainte de a promulga uh, o astfel de, de directivă. Iată ce aveam de spus în ce privește acest studiu. Mulțumesc. Uh, thank you very much, Mr. Rousseau. Mulțumesc uh, celor doi experți pentru acest studiu foarte bun în legătură cu costurile și riscurile nearmonizării a sancțiunilor vamale. Cu siguranță acest lucru va contribui la dezbaterea pe care o purtăm în legătură cu proiectul de directive și acum dăm cuvântul colegilor care doresc să intervină și începem cu Andreas, care vorbește pentru PPE? Sau nu? Da, pot să încep, doamna președinte. Dat fiind că trebuie să merg la o altă reuniune a comisiei. Deci mai întâi nu, îmi cer scuze. Uh, mai întâi doamna raportor, doamna Calas. Îmi cer scuze, nu v-am văzut. Mulțumesc, aici sunt. Problema mea e că și eu trebuie să merg la o altă comisie pentru un vot, așa că o să fiu succintă. Mulțumesc foarte mult pentru studiu și pentru prezentare aici, în comisie. Am uh, cerut acest studiu cu multă vreme în urmă pentru că nu era clar că um, ne era clar că va fi complicată discuția în acest dosar. Deci aș avea o observație în urma acestei prezentări pe care am mai făcut-o și cu altă ocazie. Dacă vom avea un cod și o uniune vamală, dat fiind că majoritatea statelor membre au sisteme atât de diferite de sancționare a încălcărilor legislației, chiar va putea funcționa această uniune sau va exista numai teoretic, pentru că încălcările, infracțiunile uh, și sancțiunile sunt atât de diferite. Am și multe prezentări pe care nu le prezint acum pentru că nu pot să ascult răspunsurile, dar fiindcă trebuie să plec, așa că o să le trimit în scris. Mulțumesc. Mulțumesc raportoarei, doamna Calas, și dau acum cuvântul lui Andreea Șvab pentru PPE, sau nu? Philippe Jean. Présidente. Donc je partage la... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt perfect de acord cu doamna Calas să avem reguli comune. Este un lucru și probabil că o să avem peste câteva luni, însă dificultatea vine din consecințele nerespectării acestor reguli sau norme. Dacă într-un stat nu se respectă, vom ajunge la un alt numit tip de sancțiuni, iar în alt stat la alte sancțiuni. Asta înseamnă că practic n-am avea reguli sau norme comune. Prin urmare, întrebarea pentru orator este foarte simplă. În diferitele regimuri juridice ale statelor membre, ați demonstrat că există o fragmentare a nivelului de sancțiuni sau de pedepse, pedepse fie că sunt penale sau nepenale. Acest lucru este prevăzut și în diferitele legislații ale statelor membri, dar, membre, dar practic problema este următoarea. Oare judecătorul aplică diferit sancțiunile? Ele sunt analizate în quantumul pedepsei și sunt diferite sau există totuși o armonizare a posteriorii? Pentru că atunci când este prevăzută o penalizare sau o sancțiune de un cod penal, această sancțiune este prevăzută la într-un anumit uh, nivel de pedepse. Oare judecătorul, fie că este dintr-un stat sau altul, aplică sancțiuni care sunt apropiate sau fragmentarea persistă și în aplicarea legislației? Mulțumesc foarte mult, Filip! And now I give the floor to Virginie for a shadow for the SN. Și acum uh, Virginie Rozier, shadow uh, raportor. Mulțumesc, doamna președintă. La fel ca și colegul meu, vreau să intervin despre efectivitatea armonizării și necesitatea ei pentru a avea mai puține disparități în modul în care sancționăm nerespectarea normelor eu mi-amintesc că existau diferențe foarte clare între calificarea infracțiunilor. Chiar înainte să vorbim despre sancțiune, trebuie să știm dacă uh, nerespectarea unei reguli care vor fi armonizate, evident, uh, este vorba despre contravenție sau amende penale sau cum este calificată această infracțiune. Pentru că există diferențe de calificare. Amintiți-vă analiza legată de comerțul ilegal sau ilicit sau de comerțul legal, care nu este chiar, chiar legal. Cred că există totuși niște divergențe de interpretare între statele membre și problema este ca înainte de a sancționa să stabilim clar cum calificăm infracțiunea. Acesta ar fi un prim pas pentru ca să vorbim despre aceleași lucruri, comerț licit sau ilicit. Mulțumesc, Virginie Rozier. You're going to speak for... Mă întrebam dacă Aneli vorbește pentru ECR uh, sau poate Pascal pentru verzi? Nu? Atunci mă îndrept către membrii. Catherine Styler, mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Cred că întrebarea mea e următoarea. Ați vorbit de modelul exante și faptul că americanii au trecut de la un model la altul. Care state membre au acum un model exante și uh, unde putem căuta practicile cele mai bune? E ceva foarte serios pentru că vorbim de lupta împotriva infracțiunilor, a fraudei și cred că problema sistemelor juridice diferite, a felului cum funcționează ele, cum sancționează infracțiunile, um, în ce circunstanțe, um, ei bine, putem învăța din toate aceste diferențe. Ați arătat că trebuie într-adevăr să lucrăm împreună, să combatem infracționalitatea și frauda și să căutăm împreună o soluție de armonizare a acestui sistem, lucru care nu e deloc ușor. Deci, ce țări au un sistem exante și care țară ar putea să fie un exemplu de bune practici în domeniu? Mulțumesc! Mulțumesc, Catherine, și acum Andreea Schwab. Mulțumesc, doamna președinte. Întrebarea și dorința precizată aici arată că nu doar în Consiliu, ceea ce probabil nu știa, ci și în Parlament există tot felul de îndoieli legate de această propunere a Comisiei. Cred că în această comisie uh, uh, nu e nimeni care să pună sub semnul îndoielii Uh, uh, o mai mare uniformitate a sancțiunilor vamale, dar întrebarea e dacă prin această propunere vom putea să ne atingem obiectivul și acum că s-a pus întrebarea, cred că trebuie să spunem clar că statele membre ale Uniunii Europene, cele 28, au proceduri vamale foarte diferite. Există șapte state membre sau poate opt care au foarte multe proceduri vamale și există unele care nu au. Deci trebuie să fim atenți, să găsim un echilibru bun și nu să facem pur și simplu o medie aritmetică între uh, statele membre. Și cred că ar trebui să ne punem de acord în legătură cu proceduri uh, rezonabile care pot să uh, fie uh, în asentimentul tuturor statelor membre dacă uh, pe de altă parte nu e nevoie de anumite proceduri, să nu obligăm statele membre la proceduri inutile. De asemenea, m-aș referi și la proprietatea intelectuală și la protecția mărcilor comerciale. Uh, iarăși citez pe cineva din mandatul trecut, colegul Kreuzmann, care spunea că directiva privind pro protejarea drepturilor de proprietate intelectuală uh, în context vamal uh, trebuie să țină seama care sunt uh, problemele legate de bunuri importate ilegal. Sunt probleme apoi și probleme legate de turiști, de cei care se întorc cu cadouri din călătorii. Uh, deci, mă întrebam dacă uh, n-ar trebui totuși să discutăm și despre bunurile imateriale și despre protejarea drepturilor intelectuale. Mulțumim, mai sunt colegi care doresc să intervină cu întrebări. Atunci voi da cuvântul comisiei. Domnul Chermot, e în sală? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Trebuie spus că din perspectiva Comisiei, noi ne bucurăm de faptul că acest studiu pare să confirme în bună măsură nevoia de a face ceva, de a acționa. Înțeleg însă și Comisia înțelege de asemenea că pentru unele state membre tema e una delicată pentru că există această legătură cu sistemul penal. Știți, probabil că în Consiliu deja s-a discutat pe această temă și s-a subliniat de multe ori cât de sensibilă e tema din partea statelor membre. Cred totuși că s-au făcut astăzi câteva declarații clare care arată că e vorba de ceva ce nu o să se rezolve de la sine. Avem un un alt nivel de armonizare al dreptului comunitar în ceea ce privește vămile și deci ne trebuie și un sistem de sancționare clar și puternic. Înțeleg ce s-a spus despre sistemele exante și cele expost, însă poate că problema e mai complicată decât a fost prezentată aici. Fără îndoială, în Uniunea Europeană se colaborează mult Comisia colaborează mult cu statele membre pentru îmbunătățirea conformității, la îmbunătățirea structurilor de control care uh, sunt bazate pe încrederea în uh, agenții uh, economici. E vorba numai de o parte a strategiei de control, dar considerăm că ar trebui să oferim și sancțiuni, dar și recompense sau stimulente. Și, de fapt, despre asta discutăm aici. Ar fi o greșeală să spunem că trebuie să așteptăm ca să facem cu toții totul împreună. Într-un fel, deja facem acest lucru, avem un cod vamal, avem o dezbatere în legătură cu actul delegat pentru uh, codul vamal al Uniunii. Deci, trebuie cumva să avem eforturi în paralel și cred că singura posibilitate ca noi să uh, creăm o structură coerentă e exact aceasta, să prezentăm propunerile la momentul oportun și împreună. Fără îndoială, legătura dintre sancțiunile penale și cele administrative e o chestiune foarte importantă, dar și complicată pentru unele state membre și interacțiunile dintre proiectul de directivă referitor la protejarea intereselor financiare ale Uniunii e, e importantă, dar să nu uităm, trebuie să vedem și cum sunt aplicate sancțiunile atunci când nu e vorba doar de o atingere adusă intereselor financiare ale Uniunii. Despre asta e vorba în propunerea Comisiei. Încercăm să creăm un sistem bazat pe obligații vamale care să includă aspecte de securitate, dar care să țină seama și de uh, sistemul de controle exante pentru operatorii autorizați și să ne asigurăm că acestea se aplică în mod consecvent și că uh, în caz de folosire ilegală există măsuri de protecție. Fără îndoială, va trebui să se dezbată mult pe marginea acestui text, dar noi, Comisia, dorim foarte tare să se discute în paralel, să se facă progrese în, în paralel cu actul, discuția despre actul delegat privind codul VAMAL. Intrăm acum într-o perioadă foarte importantă în care încercăm să aliniem toate procedurile VAMALE uh, și UCC și să mergem mai departe și cu computerizarea pentru toată lumea și în același timp să îmbunătățim sistemul de controle și sancțiuni astfel încât să avem un tot unitar și coerent. Mulțumesc. Very much, Mr. Philip Kerod. Uh, on Mulțumesc. În numele, mulțumesc domnule reprezentant al Comisiei Europene, domnule Philip Kerker, pentru clarificări. Colegii v-au pus uh, întrebări uh, interesante pe care aș dori să le adresez uh, invitațiilor noștri pentru uh, răspunsuri. Domnul Rusar, vă rog. O să încerc să răspund la întrebării în ordine în care mi-au, fi pusă, mi-au fost puse în legătură cu observația raportoarei. Sigur că în contextul armonizării sistemelor uh, vamale și armonizarea sancțiunilor trebuie să facă parte. E o problemă cu studiul în acest sens. Nu știu dacă aceasta a fost uh, uh, impresia pe care v-am lăsat-o respectiv că sistemele de sancțiuni nu trebuie armonizate dacă dorim să avem sisteme vamale armonizate în final. Nu. Ce spunem noi este că trebuie să avem o progresiune logică și trebuie să facem armonizarea în paralel. Nu trebuie să optăm pentru cel mai uh, mic numitor comun, pentru că el nu funcționează în practică. Și o să uh, revin și la o uh, răspunzând la o altă întrebare. O altă observație, sigur că poate că descrierile sunt diferite, sancțiunile aplicate sunt diferite, dar până la urmă echilibrul între un sistem aplicat Uh, într-un stat membru sau altul e cam același și acest lucru se reflectă și în studiul nostru. Noi considerăm că sistemele de punere în aplicare ale statelor uh, membre sunt diferite pentru că provin din contexte diferite, contexte culturale. Noi n-am mers chiar până uh, în uh, profunzime, dar dacă analizăm nivelul de control, nivelul de anchetă, felul în care ele se face uh, condamnarea, până la urmă uh, avem un echilibru între toate aceste sisteme diferite. Și, în final, noi spunem că nu poți să armonizezi doar, armonizezi doar uh, uh, definiția sancțiunii și să spui că trebuie peste tot să fie la fel, fără a ține cont și de controalele, de anchetele și de sistemele de condamnare, de procuratura din diversele statele membre. Pentru că altfel ajungi până la urmă la aceleași diferențe, poate chiar mai rău, uh, precum cele din uh, uh, ziua de azi. Apoi, felul în care uh, încălcările legii sunt uh, descrise. Noi credem că e un aspect pozitiv în directivă. Există o listă foarte completă a încălcărilor sau posibilelor încălcări care ar putea fi constatate. Deci, în urma studiului, nu putem spune că încă mai trebuie uh, depuse eforturi în acest sens, pentru că considerăm că s-a făcut uh, suficient. Sancțiunile mm, aplicate e, sunt o altă poveste și aici am avea foarte multe observații, uh, le veți constata dacă citiți studiul. În ceea ce privește modelul extante și cele mai bune practici, studiul nostru nu a mers atât de departe. nu am uh, efectuat un uh, studiu independent, felul în care sancțiunile sunt aplicate în practică, uh, nu am studiat conformitatea până la ultimul detaliu, dar din experiență am constatat, și aici vorbesc în numele meu personal, am 30 de ani de experiență cu sistemele vamale, deci dacă ne uităm la situația din Uniunea Europeană, partea de nord-vest are tendința să opteze pentru un sistem mai degrabă ex ante și în partea de sud și în partea de est a Europei se optează mai degrabă pentru abordarea restrictivă, ca să o numim așa. Dacă vrem să vedem care este cea mai bună cale de urmat pe viitor, ar fi nevoie de un studiu suplimentar. Avem rețele care pot face acest lucru, um, dar nu m-aș hazarda să, spunem, să spun că un stat membru este mai, uh, um, mai uh, exemplar decât altul. În studiu, în legătură cu sistemul Lexante, am constatat că, într-adevăr, 8 state membre tratează mai bine de 80% din declarațiile vamale din Europeană. Deci, cu alte cuvinte, trebuie, în primul rând, să analizăm situația din aceste opt state membre și să ne bazăm pe modelele lor dacă vrem să avem același, uh, un model armonizat, uniform. A mai fost pusă o întrebare în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală. Dacă ele sunt uh, incluse, nu, nu e așa în ceea ce privește codul VAMAL uh, comunitar și toate sancțiunile care au fost incluse în el nu vizează decât chestiunile legate de vamă, deci din perspectiva mamală. Însă mai există și uh, reglementările nefiscale în domeniul vamal, care nu fac parte din uh, codul vamal comunitar. E vorba de proceduri și de procese care țin mai degrabă de formalități și de uh, taxe vamale, dar există și alte reglementări, alte legislație care se ocupă de drepturile proprietate, de proprietate uh, intelectuală, de uh, mărci și așa mai departe, dar nu fac uh, parte din sfera de aplicare a actualei directive. Uh, comisia a făcut o sugestie, respectiv că ar trebui să continuăm să mergem în paralel. Da, până la urmă, și noi credem că așa e. Deci dacă ne uităm la cadrul VAMAL total, ă, com, comunitar, e vorba de un cadru de reglementări de legislații care uh, au de-a face deci, cu proceduri vamale, cu, cu, cu uh, sancțiuni vamale și așa mai departe. Sigur că nu poți să lansezi un set de reguli care până, să nu fie puse în aplicare. Dacă uh, deci trebuie ca cadrul vamal să fie Mm, uh, aplicat în mod unitar, unitar atunci aceeași pedeapsă trebuie să fie aplicată în, stat, în toate statele membre. Deci cred că trebuie să ne axăm pe partea de punere în aplicare, deci nu poți să vii doar cu uh, pedeapsa și uh, apoi uh, ea să nu fie aplicată la fel peste tot. Deci iată, care, iată ce doream să vă spun. Mulțumesc. Nu știu dacă domnul Patrice Müller Dorește să-și aducă contribuția cu observații finale? Nu, dacă nu, atunci vă mulțumesc. Da, totuși, haideți, vă rog. Nu e o concluzie pe fond, dar dacă eurodeputații au comentarii sau întrebări pe care doresc să ni le adreseze, le aștept cu mare plăcere pentru că, așa cum spuneam la început, ă, acum încercăm să finalizăm studiul și încercăm să ă, preluăm orice preocupări sau orice observații suplimentare, remarce care ne vor fi trimise. Da, spune președinte, de fapt acesta era și scopul dezbaterii noastre, să vă transmitem contribuțiile noastre, să vă ajutăm uh, să finalizați uh, studiul dumneavoastră. Mulțumesc pentru prezentare. Încă nu avem un cadru, un calendar pentru directiva cu privire la cadrul uh, juridic vamal pentru sancțiuni vamale, dar va fi un subiect foarte important pentru noi și raportul final va fi transmis tuturor uh, colegilor. Dragi colegi, dacă la chestiuni diverse nu mai aveți nimic, nimic, aș dori să vă anunț că următoarea reuniune va avea loc în 9 noiembrie la ora 15. Mulțumesc pentru participare!